Torno rega, reca le interrogazioni. Următorul punct pe ordinea de zi este întrebarea orală. Sunt întrebările orale pentru Consiliul și Comisie cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor. Astăzi, vă reamintesc, este ziua uh, internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Dezbaterea vine, deci, în momentul ideal și voi da Uh, cuvântul uh, raportoarei. Doamnă Svensson, aveți 5 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Azi este 25 noiembrie, cea de-a 10-a uh, aniversare a instituirii zilei de luptă împotriva violenței împotriva femeilor. Toată viața am lucrat în asociații care luptă împotriva violenței împotriva femeilor și cred că în activitatea mea am folosit termeni clar pentru a descrie situația existentă, dar n-am făcut decât să repetăm iar și iar aceste lucruri. Este momentul acum să se adopte niște măsuri concrete, pentru că violența răpește femeilor drepturile lor fundamentale, le influențează viața de zi cu zi. E o violență hotărătoare în uh, viețile tinerelor și femeilor mature. Trebuie să rupem tăcerea și să colaborăm atât la nivelul Parlamentului cât și în afara sa pentru a rupe ciclul violenței, pentru a-l întrerupe. Violența se manifestă în uh, cadrul relațiilor intime, violuri, uh, sclavie sexuală, prostituție și mutilare genitală și multe alte forme. Violența este o armă folosită în conflicte și în războaie și trebuie să ne opunem violenței individuale și colective. Anumite persoane susțin că violența în relațiile de cuplu sau în familie este o problemă de familie, o problemă intimă, dar nu este așa. E vorba de violență structurală și ea este o problemă socială. Societatea trebuie să întrerupă, să pună capăt ciclului violenței. Este o problemă răspândită pe toate continentele, în toate țările, în toate regiunile. Pentru a înceta și a pune capăt uh, violenței, dacă facem acest lucru, ar însemna să punem o piatră de temelie a unei societăți sănătoase. Violența împotriva femeilor este o mărturie a relațiilor inegale între sexe și contribuie la menținerea unor relații nesănătoase. Trebuie să oprim violența bărbaților împotriva femeilor și copiilor și trebuie în primul rând să înțelegem despre ce vorbim. Vorbim despre stereotipuri de, uh, legate de sexualitate, de gen și totul se bazează practic pe concepția conform căreia bărbațile sunt superior femeilor. Este și o problemă de sănătate publică, o problemă socială și dincolo de suferințele personale ale femeilor implicate, este un cost și pentru societate. Dar, în primul și în primul rând, este vorba de o problemă de egalitate a șanselor. Tocmai, tocmai de aceea trebuie să analizăm problema din punctul de vedere al egalității de șanse între sexe și asta înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să adopte măsuri la nivel european Aceste măsuri sunt cele pe care le solicităm noi la nivelul Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Avem programul Daphne care oferă sprijin financiar anumitor proiecte de combatere a violenței. Este un lucru foarte bun și util, însă nici pe departe suficient. Tocmai de aceea, Comisia pentru Drepturile Femeilor din Parlamentul European ar vrea să știe ce plănuiesc Comisia și Consiliul să facă pentru a încuraja statele membre să redacteze planuri naționale de acțiune pentru a combate violența împotriva femeilor. Comisia are de gând și sprijină formularea de directive sau linii directoare pentru întocmirea unui plan strategic al Uniunii Europene. Există obligația de a ne îndrepta despre egalitatea între bărbați și femei, așa cum este ea consfințită în tratate. În fine, când preconizează Comisia că va organiza un an european al viol... a, împot... pentru eliminarea violenței împotriva femeilor? Am solicitat acest lucru mai multe rânduri începând din 1997 și a sosit momentul să-l primim. Mulțumesc! Grazie, la parola al ministru. Mulțumesc. Domnul ministru Tortensen are cuvântul. Doamna ministru, mă scuzați. Tak, talman. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, stimați membri, doamna președinte a Comisiei pentru Drepturile Femeii și pentru Egalitatea de Gen a ridicat o problemă foarte urgentă și gravă. Și de la bun început vreau să spun că violența împotriva femeilor nu are loc într-o societate civilizată. În acest an aniversăm a 10 aniversare a rezoluției ONU care stabilește 25 noiembrie Ziua Internațională a Eliminării Violenței împotriva Femeilor. Astăzi ne îndreptăm gândurile pentru, către femeile și fetele care suferă de violență în zonele de conflict. Știm că există femei peste tot în lume care sunt violate, abuzate sau hărțuite datorită unor practici tradiționale greșite. Uh, ne exprimăm solidaritatea pentru victimele uh, căsătorilor forțate din, și uh, altor practici care merg de la mutilare până la crimă. Există uh, multe femei și în Europa care suferă în urma violenței. Violența împotriva femeilor este o problemă care trece prin diverse uh, politici. Acest lucru este stabilit clar în moțiunea de rezoluție pentru elibera, eliminarea violenței împotriva femeilor, pe care o veți vota mâine. Violența nu este doar o injustiție și o crimă împotriva femeilor, este și uh, o perspectivă a bărbaților ca uh, acuzatori. Cea mai bună strategie este să abordăm o, să avem o adoptare, abordare holistică pentru a aboli orice fel de violență împotriva femeilor. Consiliul a fost ghidat de uh, principiul de integrare a genului pentru a promova egalitatea între femei și bărbați în orice activitate. Consiliul de multe ori a menționat problema violenței împotriva femeilor. Aș începe totuși cu o notă pozitivă. Un exemplu de succes al integrării de gen în Uniunea Europeană a, privește femeile în conflictele armate, unde apare o politică mult mai extinsă. Bineînțeles că capacitatea Consiliului de a acționa în acest domeniu este limitată de tratate și că statele membre sunt responsabile pentru probleme care țin de sfera lor de competență, în special probleme care țin de justiție, afaceri interne și sănătate. Este la latitudinea statelor membre să își formeze propriile planuri de luptă împotriva violenței, dar acestea pot beneficia în urma cooperării. Există și măsuri la nivel european care sunt menite să eradicheze violența bazată pe gen și traficul de ființe umane. Uh, există un cadru pentru egalitate 2006-2010. În acest sens, Comisia susține statele membre pentru dezvoltarea unor statistici comparabile și pentru schimbul de bune practici uh, și cooperare în domeniul cercetării. Acum avem în vedere un nou plan pentru egalitatea de gen 2010-2015. Programul de la Stockholm instituie un cadru pentru multe dintre preocupările exprimate de Parlamentul European. Așteptăm un acord în legătură cu acest program și salutăm viitoarea sa implementare. Mult s-a făcut la nivelul Uniunii Europene, conștientizarea Uh, schimburi, schimburi de bune practici. Unii dintre dumneavoastră ați fost prezenți la conferința de la Stockholm în legătură cu strategia de a preveni violența împotriva femeilor. La această conferință, participanții au împărtășit experiențele lor și au discutat viitoarele politici. Decizia din 2006, care pune bazele programului DAFNE 3, care a prevenit violența împotriva copiilor, tinerilor femei și femeilor, a avut un impact extrem de pozitiv. Salut acest program și rezultatele pe care le are în comunitățile noastre. În rezoluția dumneavoastră ați pus accentul pe lipsa de date comparabile în legătură cu violența împotriva femeilor. Consiliul este de asemenea conștient că uh, aceste date comparabile sunt cheie pentru a înțelege cât mai bine problema violenței împotriva femeilor la nivel european. Sper ca în viitor Institutul European pentru Egalitatea de Gen, înființat de Consiliul și de Parlamentul European, va putea să își aducă o contribuție în acest domeniu. Și Consiliul a întreprins pași tangibili pentru a îmbunătăți accesibilitatea și statisticile în legătură cu violența împotriva femeilor. Consiliul a lucrat în cadrul platformei Beijing pentru acțiune în legătură cu trei subiecte relevante. În primul rând, violența uh, familială împotriva femeilor, hărțuirea sexuală la locul de muncă și femeile în zonele de conflict armat. Am înregistrat progrese, dar există încă multe care rămân de făcut. Multe dintre femeile cele mai vulnerabile din lume trăiesc în state în curs de dezvoltare. Noi suntem conștienți de acest lucru și am tras concluzii în legătură cu egalitatea de gen a femeilor în paralel cu procesul de cooperare pentru dezvoltare. Aici se uh, pune accentul pe uh, eliminarea uh, unor practici uh, tradiționale grave, cum ar fi mutilarea genitală feminină. Există de asemenea și crime de onoare și uh, mariaje forțate care sunt uh, o realitate și în interiorul Uniunii Europene. Noi am cerut constant să se ia măsuri împotriva acestor practici tradiționale dăunătoare. Consiliul vrea să-i protejeze pe cei mai uh, vulnerabili și a adoptat o asemenea rezoluție în legătură cu protecția fetelor și fetelor anul trecut spre eliminarea oricăror forme de violență împotriva fetelor, inclusiv orice uh, trafic sau practică tradițională pentru atingerea egalității între femei și bărbați în societate. După cum a spus doamna raportor în prezentarea întrebării sale, violența împotriva femeilor le împiedică să participe în viața socială și economică. Femeile excluse prin violență de la activitățile sociale, inclusiv de la muncă, eh, riscă să fie marginalizate și să intre într-o stare de sărăcie. Aici apare natura structurală a violenței. Problema violenței împotriva femeilor este o problemă mai largă care ține de inegalitate și promovarea puterii și autodeterminării femeilor ajută la dezvoltarea potențialului adevărat al femeilor pentru ca acestea să nu fie excluse. Comisia a spus de mai multe ori că există necesitatea de a elimina sărăcia pentru femei. Ocuparea este deseori o cale de a scăpa de sărăcie și trebuie facilitat accesul femeilor pe piața de muncă. Crizele sociale și economice cresc vulnerabilitatea femeilor. La întâlnirea din 19 noiembrie 2009, Consiliul uh, va adopta uh, o serie de concluzii în legătură cu egalitatea de gen uh, pentru strategia de la Lisabona post-2010, pentru a ne asigura că integrarea de gen și problemele specifice de gen vor primi un loc proeminent în strategiile viitoare. După cum aniversăm a 10-a aniversare a rezoluției ONU uh, a zilei pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, recunoaștem dimensiunea acestei probleme, însă recunoaștem și faptul că statele conlucrează în scopul eliminării acestei probleme. O mare parte din munca noastră de a lupta împotriva violenței în Uniunea Europeană este făcută în cadrul internațional la următoarea sesiune din martie 2010, Comisia ONU, în legătură cu statutul femeilor, va revizui după 15 ani platforma de acțiune de la Beijing. Președinția suedeză deja a redactat un raport în legătură cu progresul făcut în Uniunea Europeană și în legătură cu provocările care trebuie să fie în continuare abordate și în 30 noiembrie Consiliul va adopta o serie de concluzii în acest sens. Platforma de acțiune Beijing ne acordă o structură și cu o agendă pe termen lung pentru o politică de egalitate de gen. Consiliul este implicat activ în această activitate. Se pune accentul pe comba- și pe combaterea violenței împotriva femeilor. Problema violenței împotriva femeilor nu cunoaște frontiere. Trebuie să o rezolvăm la nivel internațional, atât în Europa cât și în afară. Trebuie să luptăm împotriva violenței bazate pe gen în activitățile noastre internaționale și să nu întoarcem spatele în cazurilor de violență împotriva cetățenilor europene. Doamnă președinte, stimați deputați, aș dori să repet ceea ce am spus la, bun, la început. Violența împotriva femeilor nu își găsește locul într-o societate civilizată. Mulțumesc Parlamentului că s-a referit la această problemă astăzi. Puteți conta pe susținerea deplină a Consiliului, a președinției suedeze și pe susținerea oricărui, uh, oricărui om care apără justiția, solidaritatea și egalitatea. Grazie, ministro. La parola. Mulțumesc, domnule ministru, și acum are cuvântul domnul comisar de Hucht. Merci euh, beaucoup. Mulțumesc, doamna președinte. A l'occasion de la journée... Ocazia uh, Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței față de femei, Comisia dorește să-și uh, repete angajamentul politic puternic de a combate violența împotriva femeilor. Acest angajament se reflectă în comunicarea privind programul uh, de la Stockholm, care include printre priorități necesitatea de a acorda o atenție deosebită drepturilor copiilor și uh, protecției persoanelor deosebit de vulnerabile, cum sunt femeile uh, victime ale violenței și persoanele în vârstă. Cu foaia sa de parcurs pentru egalitatea între femei și bărbați pentru perioada 2006-2010, Comisia Europeană s-a angajat să contribuie la eradicarea violenței legată de uh, gen și uh, traficul de ființe umane. Lupta împotriva violenței față de femei este o prioritate importantă a noii strategii care va urma foaia de parcurs și care este uh, actualmente în curs de elaborare. Însă este la fel de important să finanțăm acțiuni concrete la fața locului Comisia a avut contribuții importante la combaterea violenței în Europa prin programul DAFNE și răspunsul său în domeniul prevenirii uh, violenței și ajutorului acordat victimelor trebuie acum consolidat prin acțiuni încă și mai concrete. În primul rând, Comisia a identificat acțiuni în cadrul programului DAFNE 3 pentru a pune la punct o strategie mai coerentă a Uniunii Europene pentru combaterea uh, violenței împotriva copiilor, tinerilor și femeilor Datorită unui buget anual de aproximativ 17 milioane de euro în 2009, Comisia a identificat grupurile uh, de risc, asta în plus față de ajutoarele aduse prin programele la nivel național. În programul de lucru uh, al DAFNE 3 pentru 2010, stabilirea unui grup uh, de experți este o prioritate, grup care va putea să ne ajutăm să identificăm acțiunile necesare la nivel comun- comunitar și să încurajeze o abordare comună între statele membre. Comisia va începe un studiu important de fezabilitate care va evalua dacă e posibil și necesar să armonizăm legislația împotriva violenței bazată pe gen și violența împotriva copiilor la nivelul Uniunii Europene și ale cărei rezultate vor fi prezentate în toamna anului 2010. Intenția Comisiei e de a aduce împreună reprezentanții guvernelor statelor membre, ai instituțiilor comunitare, ai grupurilor politice și organizațiilor societății civile, ai organizațiilor internaționale și așa mai departe, în vederea elaborării unei politici comunitare mai explicite. De altfel, schimbul de bune practici, standarde și modele de intervenție a făcut deja obiectul unor discuții organizate în decembrie 2007 sub egida rețelei europene a prevenției criminalității. În fine, trebuie subliniat că formele extreme de violență împotriva femeilor trebuie combătute cu instrumentele cele mai severe. În acest sens, Comisia a propus în luna martie o modificare a cadrului penal european în materie de luptă împotriva traficului de ființe umane și împotriva exploatării sexuale a copiilor ceea, și uh, aceasta afectând mai ales femeile și fetele cele mai vulnerabile. În ce privește solicitarea organizării unui an european împotriva uh, violenței contra femeilor, pe baza unei evaluări aprofundate, Comisia a ajuns la concluzia că o atare inițiativă ar fi prematură înainte de elaborarea unei adevărate strategii pentru combaterea violenței. Acum aș dori să dau cuvântul colegei mele, doamna Benita Ferrero-Valnar. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Uh, stimați și onorați membri ai Parlamentului, după cum știți cu toții, sigur, sunt femeie și atunci dintotdeauna m-am angajat în lupta uh, împotriva violenței, uh, împotriva femeilor și e vorba și de uh, accesul femeilor la posturi de conducere a femeilor în general, nu doar în timpul mandatului meu de uh, comisar, dar și înainte, în calitatea mea de ministru. Și pentru aceasta uh, am despus câteva cuvânt, cuvinte. Pe plan extern, dincolo de intervențiile specifice în țările în curs de dezvoltare, la care va, se va referi colegul meu, lupta contra violenței împotriva femeilor, cred eu că a devenit o, un uh, pilon important al politicii drepturilor omului uh, în Uniunea Europeană, a cărei acțiune este consolidată prin liniile uh, directoare specifice adoptate în decembrie 2008. Punerea în aplicare a acestor linii directoare se articulează mai ales la nivel local al țărilor terțe, în care este prezentă Uniunea Europeană în circa 90 de țări terțe. Ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene și delegațiile Comisiei Europene au, și-au dezvoltat propriile planuri de acțiune și de punere în aplicare a acestor linii directoare, prevăzând o serie de inițiative uh, care trebuie puse în practică în perioada 2009-2010 și în mod sistematic noi uh, livrăm, uh, avem un mesaj clar. Încălcarea drepturilor femeilor nu poate fi justificată în numele unui relativism cultural sau a unor tradiții greșit înțelese. În contextul acestui dialog, uh, <clears throat> oferim de asemenea asistența cooperării noastre pentru ca, de exemplu, să punem în aplicare recomandările raportului special uh, pentru violențele împotriva femeilor, pentru consolidarea instituțiilor naționale care se ocupă de problemele legate de egalitate de gen sau pentru a susține modificarea legislațiilor care prevăd discriminări împotriva femeilor uh, este vorba de o prioritate. Femei, pace, securitate pentru a pune în aplicare uh, rezoluțiile Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite ne uh, reține întreaga atenție și Uniunea Europeană l-a adoptat de asemenea în decembrie 2008. Este vorba de o abordare globală pentru punerea lor în aplicare și cred <clears throat> că acest lucru mm, este o bază de principii comune pentru operațiunile care țin de politica europeană de securitate și apărare, cât și pentru intervențiile instrumentelor comunitare. Aceste activități ar trebui să ne permită să integrăm încă și mai eficient dimensiunea femeii în ansamblul ciclului de conflicte, începând cu uh, prevenția, gestionarea și soluționarea crizelor și până la consolidarea păcii și reconstruirea pe termen mai lung. Uh, personal am solicitat susținerea a 40 de femei care sunt în posturi de conducere în lumea întreagă pentru a da un nou impuls, pune în aplicare a rezoluției 1325 a ONU, propunând, după cum știți, organizarea unei conferințe la nivel ministerial uh, după adoptarea istorică a uh, acestei legislații. Și sunt mândru că această idee a fost reținută de către domnul secretar general al ONU, domnul Ban Ki-moon, dar uh, lucru poate încă și mai remarcabil, în pregătirea acestei conferințe ministeriale, un număr din ce în ce mai mare de organizații internaționale, cum ar fi Uniunea Africană, au hotărât să își consolideze propriile eforturi pentru promovarea rezoluției 1325, mai ales prin intermediul dezvoltării unor planuri de acțiune naționale. Și îngăduiți-mi, domnule președinte, să închei Uh, printr-o remarcă cu caracter personal. Am apreciat foarte mult posibilitățile pe, pe care politicienii uh, Uniunii Europene le-au oferit uh, pentru lupta contra violenței împotriva femeilor, dar am apreciat și sprijinul politicienilor în general și mă bucur să văd că acțiunile acestea care pe vremuri erau restrânse la un angajament de natură personală se înscriu acum total într-un efort absolut comun. Mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. În numele grupurilor politice acum, din partea PPE, doamna Matera, un minut și jumătate. Si, grazie, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Eliminarea violenței împotriva femeilor constituie o temă extrem de importantă care are nevoie de un angajament major din partea tuturor instituțiilor europene, statelor membre și a societății civile. Violența împotriva femeilor în afară de faptul că reprezintă o încălcare a drepturilor umane, produce consecințe foarte grave la nivel individual, dar și social, consecințe care nu pot fi ignorate. Așadar, este o temă care necesită rezolvată la diverse niveluri. Odată cultural, deci trebuie să combatem ideea existenței unei justificări a violenței bazate pe aspecte culturale, religioase sau sociale. Uh, de asemenea, trebuie să organizăm campanii de formare și de sensibilizare, inclusiv la nivelul tineretului, deci în școli, iar mai apoi, uh, organizarea unui an european, după cum s-a solicitat de mai multe ori uh, de către Parlamentul European, a trebui să aibă impactul potrivit la nivel european și internațional pentru a putea construi o politică mai coerentă și eficientă și pe plan politic e ind- indispensabil ca această temă să figureze în prim planul uh, agendelor politice naționale, europene și internaționale și cred că e bine să creăm o legătură din ce în ce mai puternică între Uniunea Europeană și Națiunile Unite pentru a uh, lucra toți împreună în aceeași direcție și în acest caz audierea în Parlamentul European a vicesecretarului general al ONU uh, doamna Rose Migiro a fost un exemplu. Așadar, uh, sper că vom avea o cooperare care să ne consolideze din ce în ce mai mult pozițiile. Mulțumesc, domnule președinte. Εξ ονόματος Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Mulțumesc. În numele grupului socialiștilor și democraților, doamna Thompson, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi, 27 noiembrie, femeile beneficiază de această zi internațională de luptă împotriva violenței asupra femeilor. Cred că uh, această chestiune este o chestiune de drepturile omului, uh, e legată de dreptul la viață. Națiunile Unite că estimează că șapte femei din zece uh, sunt supuse unei forme sau alta de violență de-a lungul vieții este un uh, fenomen care face mai multe victime decât unele boli sau decât accidentele de circulație. Deci cred că este extrem de important ca din partea Uniunii Europene să intervenim, să intervenim astfel încât Comisia Europeană să implementeze cât mai repede un plan de luptă împotriva tuturor acestor forme de violență asupra femeilor. Statele membre, de asemenea, trebuie să facă eforturi. Este clar că unele state membre uh, iau problema mai în serios decât altele. Președinția spaniolă a plasat violența împotriva femeilor și combaterea acestei violențe printre prioritățile sale. Uh, este timpul ca Uniunea Europeană uh, să își uh, creeze un observator uh, al fenomenului și să creeze cele mai bune strategii pentru a lupta împotriva lui. Este nevoie să susținem aceste eforturi dacă vrem ca președinția spaniolă să uh, reprezinte un exemplu pentru ansamblul Uniunii Europene și în beneficiul tuturor femeilor. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc. Acum, în numele grupului ALDE, doamna Pârvanova, un minut. Domnule președinte, stimați colegi, nu doar pentru ziua internațională de combaterea a violenței împotriva femeilor, ar trebui să ne întrebăm dacă am făcut destul, pentru că una din patru femei este victima abuzurilor, violenței, exploatării sexuale sau mutilații genitale. Și uh, adesea, cum se întâmplă în Congo, în timpul războiului, violul este o armă în sine. Avem nevoie de o strategie cuprinzătoare care să ducă la un plan de acțiune pentru combaterea tuturor formelor de violență, inclusiv traficul de femei. Aș dori să vă spun astăzi că am uh, votat în cadrul uh, rezoluției privind programul de la Stockholm asupra unui amendament care uh, cere un plan de acțiune european pentru combaterea violenței împotriva femeilor, pentru protecția victimelor și pentru aducerea în instanță a făptașilor. Sper că de data aceasta colegii mei, dumneavoastră și Consiliul să uh, nu aducă scuza principiului subsidiarității și sper că în curând această directivă și acest plan de acțiune vor fi, vor, vor fi realitate. Am discutat această chestiune și cu președinția spaniolă care este pentru uh, aceste priorități și să, să sperăm că această prioritate va fi uh, una pentru noi toți. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Romeva Iroeda, din partea verzilor. Într-adevăr, este foarte important să stabilim un temei juridic pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Doresc să rog Consiliul și Comisia să ia o poziție în ceea ce privește folosirea politicilor europene. Niciun stat european nu reușește să soluționeze această problemă pe cont propriu. Toleranța zero în ceea ce privește violența împotriva femeilor trebuie să existe la nivel european. Avem nevoie de un plan de acțiune pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Acesta este un pas în direcția cea bună. Așa cum uh, spus deja, avem nevoie și de observatorul european privind uh, violența împotriva femeilor. Trebuie să considerăm această chestiune și la nivel internațional, mai ales în contextul acordurilor de asociere bilaterale pe care le avem la ora totală în desfășurare și cele pe care le vom încheia pe viitor. Aș dori să o întreb pe doamna comisar dacă ne-ar uh, putea uh, da mai multe idei concrete despre acest lucru. Vreau uh, să-i salut pe prietenii noștri de la Asociația Congoleză pentru Pace și Justiție și ne-au ne-au oferit uh, această floare pentru a ne aminti că uh, cu toții trebuie să luptăm împreună pentru soluționarea acestor probleme grave. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Uh, are cuvântul domnul Iana Kudakis. Domnule președinte, violența împotriva femeilor și mai ales violența domestică este o problemă care trebuie dezbătută și felicit uh, președintele pentru că a adus această problemă pe ordinea de zi. Nu e o problemă doar de gen. Nu e nici doar o problemă de egalitate și nu este nici măcar o problemă de drepturile omului. Este o problemă de uh, drept penal, în primul rând. Și pentru că este o problemă de natură penală, este o problemă care depinde de statele suverane Uh, conform Consiliului Europei, una din patru femei uh, se confruntă cu violența domestică în timpul vieții sale. Uniunea Europeană poate avea o atitudine proactivă, oferând resursele pentru educație și pentru creșterea conștientizării și prin deschiderea dezbaterii asupra violenței, nu doar în femeilor, asupra femeilor, ci și asupra bărbaților. Conform uh, Ministerului de Interne Britanic, unul din șase bărbați suferă de violență domestică. Recent am vizitat un refugiu pentru femei, un adăpost pentru femei victime ale violenței domestice. Ele sunt din toate grupurile socioeconomice. Nu există niciun stereotip din acest punct de vedere. Violența afectează victima, familia ei, copiii ei, afectează uh, viața uh, foarte grav, poate chiar distruge o viață și Uh, drumul de refacere a acestei vieți este foarte dificil. Aceste refugii ofer, oferă victimelor un loc unde pot să-și reconstruiască încrederea și capacitatea de a funcționa în societate. Astfel de proiecte au nevoie de susținere, în primul rând, financiară. Uniunea poate avea o atitudine proactivă dacă șterge anumite taburi privind violența împotriva femeilor și bărbaților. Este o zonă în care noi, bărbații, în care uh, societatea nu mai poate, uh, pe care societatea mai poate să o ignore. Președintele, mulțumesc în numele uh, grupului non-înscrișilor, doamna Stase, în un minut. Colega Svensson heeft schriftelijke... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh, am uh, doresc, doresc să spun că aceasta este o problemă structurală la nivelul Europei care, cu care ne confruntăm la toate nivelurile. Eu cred că trebuie să avem, să dispunem de o abordare integrată, europeană. Insistăm în această direcție, să nu fie o abordare de nivel prea general. Orice formă de violență împotriva femeilor trebuie respinsă și trebuie să ținem cont și de violențele față de femeile musulmane, violențele uh, în familie față de femeile musulmane. Toate acestea Uh, până, uh, sunt rezultatul viziunii musulmane a rolului femeii și bărbatului în familie. Respingem orice violență și mai ales această violență provenind din uh, legea musulmană. Este un lucru inacceptabil și trebuie să combatem această formă de violență musulmană împotriva femeilor. Mulțumesc acum doamna Bauer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. comisar, comisar, vreau să vă spun că, așa cum a spus dumneavoastră, doamnă ministru, într-o societate civilizată nu are ce căuta violența. Și aici trebuie să ne amintim de declarația ONU privind uh, lupta împotriva violenței împotriva, feme împotriva femeilor, și, uh, la care se comemorează 10 ani. Uh, mă întreb ce se va întâmpla în 10 ani, în 20 de ani. Mă întreb dacă peste 10-20 de ani vom mai avea același discurs sau dacă um, urmașii noștri, generația viitoare, va mai spune același lucru și anume că într-o societate modernă violența nu-și găsește locul. Timpul nu este de partea noastră, trebuie să vă spun. Dacă ne uităm în societățile noastre, vedem că violența este în creștere. Iar mass media, a care influență este și ea în creștere, joacă un rol important aici. Iar uh, crizele și ele afectează foarte mult acest fenomen. Psihologii vă pot spune că situațiile de criză uh, afectează indivizii predispuși la violență. Mulți dintre colegii mei de sex masculin spun, dar și bărbații sunt victime ale violenței, dar până la urmă, haideți să analizăm statisticile. 95% din victimele violenței sunt femei. În ceea ce privește victimele traficului de persoane, 80% dintre acestea sunt femei. Domnule președinte, doamnă comisar, cred că a venit momentul ca instituțiile europene să se ocupe de acest subiect mult mai serios decât până acum. Mulțumesc, doamna Garcia Pérez, un minut jumătate. De personas și de mujeres alzan la voz. Mulțumesc, domnule președinte. Milioane de femei se exprimă la nivel global împotriva violenței de gen. Nu putem să ne permitem să închidem ochii uh, față de această plagă socială, expresia unei relații de putere uh, care s-a exprimat de-a lungul istoriei Sigur, nu putem înțelege aceste lucruri. Sunt femei care sunt ucise doar pentru că sunt femei. Cu toții trebuie să fim preocupați de această, de această realitate și statele membre și instituțiile europene. Putem fa- trebuie să facem tot ce putem pentru a elimina violența de gen, pentru a face progrese spre o societate mai egalitară care să dispună de legi uh, foarte severe în acest sens. Țări cum este Spania s-au angajat foarte clar în acest sens Uh, există o lege contra violenței de gen care trebuie să uh, fie un exemplu de urmat de alte state membre. Formarea în acest sens, uh, prevenția, lupta împotriva stereotip Purilor. asistența juridică pentru victime și aș putea să continui cu această listă a politicilor necesare în acest sens. E important uh, ca uh, următoarea președinție a Uniunii, uh, cea spaniolă, să aibă ca obiectiv uh, prioritar violența împotriva femeilor. Și sper că Parlamentul va susține toate inițiativele în acest sens. Trebuie să continuăm să fim foarte activi și astfel vom putea să sprijinim milioanele de femei victime care nu mai au niciun minut mai mult de așteptat. Mulțumesc acum, doamna Crețu. Mult, într-adevăr, așa cum s-a subliniat aici, violența împotriva femeii reprezintă

Mulțumesc. Și eu, domnule președinte, aș dori să sărbătoresc această uh, zi internațională a luptei împotriva, uh, uh, pentru violența împotriva femeilor și să o dedic memoriei uh, doamnei Ana Politkovskaya și femeilor africane victime ale conflictelor uh, și femeilor europene uh, supuse violenței. Sunt imagini care contrastează imagini degradate și consumeriste pe care adesea mass, adesea mass media o oferă față de femei. Uh, și asta este o formă de violență. Trebuie ca Europa să ia măsuri și în acest sens. Trebuie să creăm un uh, sistem statistic european coerent și s-a spus deja acest lucru, mai ales față de minore, traficul de uh, persoane, femeile mai vulnerabile cum ar fi imigrantele, dar vrem să vedem și rezultate concrete ale acestor orientări Mm, elaborate de comisie pentru femeile în zone de conflict, susținând și micile proiecte la nivel local, ONG-urile, în, uh, care activează în țări și în, în țări uh, în care există conflicte. Știm că Astăzi avem o nouă posibilitate, cea oferită nouă de Tratatul de la Lisabona și de programul de la Stockholm, pentru a putea uh, să acționăm la nivel comunitar pentru a preveni această violență. Dar trebuie să denunțăm și contextul acestei violențe, pentru că sunt din ce în ce mai multe violențele împotriva tinerilor și minorelor uh, comise sub influența drogurilor și alcoolului și aceste aspecte nu sunt îndeajuns relevate când se vorbește de violență împotriva femeilor. Uh, Ichiria uh, Senishnin, ia Mulțumesc acum. Doamna Semnișnin. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Miliony kobiet są... Mulțumesc foarte mult. Milioane de femei sunt bătute, sunt victime ale violenței, sunt vândute, sunt violate. Doar pentru că sunt femei. Violența împotriva femeilor face mai multe victime, mai mulți morți decât cancerul, de către alte boli și uh, violența împotriva femeilor trebuie exterminată din societatea noastră. În primul rând, clasa politică trebuie să se debaraseze de influențele religioase care promovează dominația bărbaților. În țara mea, dreapta conservatoare, supusă influenței bisericii, refuză femeilor dreptul primordial – dând drept model de viață femeilor căminul și copii. Uh, se refuză femeilor dreptul la avort și la uh, uh, și la și la fertilizare in vitro. Vă invit pe toți la o conferință privind combaterea violenței împotriva femeilor pe data de 10 decembrie în Parlamentul European, o conferință organizată de Centrul Polonez pentru Femei. Mulțumesc, uh, mulțumesc foarte mult. În primul, în primul rând, uh, cartonașul albastru este pentru întrebări adresate vorbitorului, uh, nu pentru intervenții spontane. Dacă v-ați înscris la intervenții spontane, atunci înseamnă că veți lua cuvântul, dar haideți să nu uităm că suntem în urmă, suntem presați de timp și o să încerc să dau cuvântul la șase persoane, dar mai mult nu se poate. Îmi pare rău să vedem cum se desfășoară lucrurile. Bun, acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Doamna Grunic, un minut. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În fiecare zi în Europa, o femeie din cinci cade victimă a violențelor. Violența împotriva femeilor este inacceptabilă în orice formă s-ar produce ea, dar în Europa Uh, tinere și femei uh, sunt supuse exploatării și agresiunilor. Cifrele sunt alarmante. Violența împotriva femeilor uh, are forme multiple și se întâmplă pretutindeni. Violență în familie, abuzuri sexuale, discriminare sexuală la locul de muncă, violuri, inclusiv în cuplu și Uh, este și o tactică de război în afara Europei. În Europa, violența în familie e prima cauză de uh, mortalitate și de boli pentru femeile de la 16 la 64 de ani. La ora aceasta, când dezbatem aceste probleme foarte grave, uh, multe femei sunt violate și nu e suficient să vorbim despre aceste lucruri, trebuie să acționăm. Uniunea Europeană trebuie să protejeze cetățenii săi cei mai fragili. Lupta împotriva violenței împotriva femeilor este fundamentală și programul DAFNE, care susține acțiunile care combat toate formele Uh, de violență este, din păcate, insuficient. Noi măsuri, noi inițiative trebuie avute în vedere pentru niște planuri europene coerente. Susțin inițiativa de a uh, organiza anul european al, uh, împotriva violenței contra femeilor, pe care noi îl solicităm încă de 10 ani. Mulțumesc! Mulțumesc, acum doamna Ronzuli. Είναι εδώ ronzuli? Este în sală. Va, sì. Grazie, președinte sunt aici. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă voi referi la cele spuse de doamna domnișoara Matera și de doamna Stassen uh, privind violențele cu aspecte culturale și religioase. Aș dori să dedic acest minut povestindu-vă o uh, experiență personală ca voluntară în una din misiunile mele. E povestea unei femei, povestea lui Karin, o femeie care nu dorea să poarte burca și uh, soțul său a vrut să o pedepsească, a stropit-o cu acid, a făcut asta în cursul unei nopți, în timp ce ea dormea. Karin acum poartă burca și nu pentru că dorește să facă acest lucru, dar ci pentru a ascunde semnele acestei violențe tragice. În cursul acestei zile, eu sper Uh, ca noi să nu ne limităm la vorbe, să nu rămână asta doar un semn în calendar, ci să venim într-adevăr în ajutorul femeilor victime ale violențelor și cuvintele să se transforme în fapte, în acțiuni concrete. Mulțumesc. Mulțumesc, Domnule președinte, foarte multe femei în Europa și în lumea întreagă uh, luptă în fiecare zi pentru combaterea violenței împotriva femeilor, dar nu pot să lupte singure pentru că Violența împotriva femeilor săvârșită în mare majoritate de bărbați sunt crime împotriva umanității și este, import, și este normal ca bărbații să uh, să se alăture și acestei lupte. Iată de ce mă alătur inițiativei uh, Panglicii Albe, care a început în Canada acum 20 de ani și atunci uh, bărbații au hotărât să se manifeste în mod public împotriva violenței împotriva femeilor. Acest, um, acest, um, acest eveniment uh, ne amintește de eforturile, eforturile femeilor congoleze care luptă împotriva acestui flagel în fiecare zi și, uh, după cum știți, violența nu este doar fizică, este și psihologică, fiindcă adesea cuvintele lovesc mai tare uh, decât pumnii. Vă mulțumesc!

domnule președinte, doamnelor și domnilor, violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului. Sub orice formă s-ar produce aceasta, căsătorii forțate, violuri, etc și mai uh, Wir müssen alles tun, um dies zu bekämpfen. Wir haben și mai ales crimele de onoare și trebuie să facem tot ce putem pentru a combate aceste fenomene. Înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, am uh, adoptat Carta Drepturilor Omului și doream ca ea să fie adăugată ca o anexă la text. Noi avem obligația de a face tot ce putem pentru a combate această formă de violență. S-a menționat deja că violența este, uh, răz, violul este utilizat ca armă de război Asta s-a întâmplat în Congo și se întâmplă de ani și ani de zile. Câteodată ne referim la, la violuri uh, comise asupra unor copii, asupra unor femei gravide. Sunt lucruri inacceptabile. Uh, vreau să spun doamnei comisar, comisar că îi mulțumesc pentru că a susținut eforturile făcute în țări terțe, dar Ehm, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a face tot ce putem eh, ca să susținem încă și mai mult această luptă. Mulțumesc acum, doamna Handlik, un minut. Państwo, w ostatnich latach mnożą się... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În ultimul timp există din ce în ce mai multe inițiative pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Cu toate acestea, din, din fericire, acest fenomen persistă în Europa și afectează femei de toate vârstele și de toate clasele sociale. Violența împotriva femeilor nu este un lucru normal, nu este un lucru inevitabil și oriunde s-ar petrece aceasta, oriunde în lume, reprezintă o crimă, o, o, o crimă asupra vieții, asupra integrității umane, uh, integrității fizice și psihologice. Și când vorbim despre violență, nu, vă, nu dorim să prezentăm femeia ca victimă, dorim să condamnăm uh, actul violenței și făptașul acestuia. Nu putem să permitem ca făptașii să scape nepedepsiți. Trebuie să eliminăm stereotipurile, iar uh, ace- prin aceste campanii trebuie cu toții să ne dăm seama cât de grea este această luptă pe care o ducem. Doamna Figueredo are cuvântul. Domnule președinte, această zi internațională pentru combaterea violenței împotriva femeilor trebuie să fie uh, trebuie să ducă la mm, spargerea acestui zid al uh, tăcerii care există în lume și care afectează atâtea femei în Europa și în lume. Violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului și, o, și împiedică femeile să participe la viața publică și politică, la, uh, la, să participe pe câmpul muncii și le împiedică să fie cetățeni cu drepturi de pline. Diversele uh, tipuri de uh, violență se întâlnesc în anumite, în, în diferite culturi, culturi, iar crizele capitalismului nu fac decât să sporească vulnerabilitatea femeilor și asta prin marginalizarea și sărăcirea femeilor care nu duc decât la sporirea traficului de persoane și la abuzurile asupra femeilor. Iată de ce avem nevoie de sprijin financiar și de politici bine țintite de pentru promovarea uh, drepturilor, pentru promovarea egalității și avem nevoie de un plan de acțiune pentru combaterea tuturor formelor de violențe ale căror victime sunt femeile și trebuie să, um, uh, să facem, uh, să adoptăm măsuri și pentru protecția victimelor. Vă mulțumesc foarte mult. Um, îmi cer scuze pentru ceilalți vorbitori, dar avem o timp doar pentru o singură intervenție. Dă-ne, doar. Da. Da. Uh, les caractérisent en Europe se caracterizează în Europa printr-o mulțire a legilor cu caracter securitar, uh, supraveghere, represiune, uh, retenție și bugetele legate de aceste politici au explodat. Totuși, violența, violențele împotriva femeilor nu diminuează. În 2008, mii de femei au murit, au căzut victima soților mijloacele de securitare puse în aplicare pentru video, supraveghere, fișaj sau biometrie nu răspund adevăratelor uh, nevoi de securitate ale femeilor. Violențele afectează femeile din toate țările, oricare ar fi originea, mediul social sau religia lor și e legată de o discriminare bazată pe apartenența sexuală. Sexismul, ca și rasismul, consistă în negarea uh, Uh, celuilalt, practic, în uh, propria existență. Cum putem să combatem sexismul? E nevoie de o voință politică puternică pentru a informa, pentru a preveni, pentru a proteja. Această voință politică trebuie să vizeze abolirea oricărei forme de discriminare. Securitatea mai mult de jumătate din cetățenii europeni, adică cetățencele, Oare nu uh, are nevoie de o, investiție politică uh, foarte puternică? Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Acum, din partea Consiliului, pentru două minute are cuvântul doamna Torstenson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimată președinta Comisiei FEM, stimați membrii Parlamentului, aș vrea să Vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte importantă. Violența împotriva femeilor uh, ia multe forme și violența se poate manifesta în diverse tipuri și sub diverse echipuri, însă problema este aceeași, indiferent cine este victima și mi se pare important să vedem că uh, din partea Comisiei au existat multe inițiative în acest domeniu și eu personal sper că uh, va exista cooperare între instituții pentru ca noi să putem lupta împotriva violenței și să întărim egalitatea. Trebuie să gândim strategic. Uh, s-au făcut apeluri aici uh, referitor la diverse inițiative și programe. Vreau să repet încă o dată, violența împotriva femeilor este o prioritate pentru președinția suedeză a Uniunii Europene. De asemenea, dacă ne uităm la programul Stockholm, care va fi adoptat săptămâna, luna viitoare, cresc uh, posibilitățile în ce privește uh, asistența acordată femeilor care au fost victime ale violențelor. Asta ar fi primul lucru. În al doilea rând, pe 9 noiembrie, președinția noastră a organizat o conferință cu societatea civilă, ONG-uri, și a fost o ocazie pentru ca to- toți acești participanți să facă un schimb de informații în legătură uh, cu activitățile de luptă împotriva acestui fenomen și în octombrie președinția de asemenea a organizat o conferință la Bruxelles privind situația victimelor traficului de ființe umane. Scopul a fost să încercăm să vedem cum îi putem ajuta pe cei care sunt vulnerabili, să ne concentrăm pe problema țărilor de origine de unde vin aceste victime ale traficului. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere extrem de importantă. Avem un drum lung de parcurs, există multe obstacole, dar cred că scopul nostru este să ne asigurăm că violența împotriva femeilor încetează ca fenomen. Președintele, mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei, domnul Karel de Gucht. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Câteva comentarii finale. Mai întâi aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor care au intervenit în această dezbatere, o dezbatere crucială, pentru că vorbim despre unul dintre cele mai brutale fenomene și cea mai brutală încălcare, cea mai brutală încălcare a drepturilor omului, nu doar în țările în curs de dezvoltare, pentru că vorbim foarte mult despre Congo și altele, dar ar trebui să vorbim și despre situația din țări cum ar fi Pakistanul, și uh, ieri după ce am uh, fost aici la Parlament am deschis televizorul când am ajuns acasă și am văzut un program uh, de televiziune pe un canal de televiziune francez privind abuzurile asupra femeilor în Pakistan și descria lucruri absolut oribile dar e la fel de adevărat că ce a spus unul dintre membrii care a dat exemplul femeii care nu vrea să poarte o burca. Este evident că uh, situațiile de conflict exacerbează uh, și mai mult abuzurile împotriva femeilor, că violența sexuală este folosită ca o armă de război, că după un timp uh, putem constata că întreaga coeziune a unei comunități, a unei societăți este distrusă de astfel de fenomene, că orice simț etic dispare și că se ajunge într-o situație în care nu doar rebelii, soldații, militari, ci și populația civilă, să zicem așa, cetățenii obișnuiți încep să comită astfel de uh, atacuri îngrozitoare împotriva femeilor și copiilor. Câțiva membri au întrebat dacă este posibil să existe o directivă europeană. O directivă europeană privind violența asupra femeilor care să asigure prevenirea violenței, protejarea victimelor și uh, pedepsirea uh, vinovaților. Din nefericire, mă tem că nu există o bază juridică pentru asta. Există o bază juridică în Tratatul de la Lisabona pentru unele acțiuni specifice care ar putea fi întreprinse în special în ceea ce uh, privește uh, domeniul drepturilor ființelor umane, lupta împotriva exploatării copiilor și lupta împotriva pedopornografiei. Există mențiuni specifice în tratatul de la Lisabona, dar declarația drepturilor omului ca atare nu poate reprezenta o bază juridică pentru uh, lansarea unei directive noi. Cred totuși că la nivelul Comisiei trebuie să continuăm să exploatăm uh, diverse căi de atac asupra acestei probleme, mai ales prin intermediul unor programe care uh, nu sunt taxate doar pe țările în curs de dezvoltare, ci și pe anumite grupuri uh, vulnerabile mai degrabă uh, și chiar din, din propriile noastre țări membre, pentru că și la noi aici, în Uniunea Europeană, care ar trebui totuși să fie un exemplu în lume din punct de vedere al protecției drepturilor omului și a femeilor, uh, Chiar și aici la noi există în continuare probleme. Puteți conta pe comisie, pe comisia actuală, dar uh, cu siguranță și pe cea viitoare, puteți continua că va continu, conta că va continua aceste acțiuni, că va amplifica uh, aceste acțiuni pentru simplul motiv că știm cu toții că sunt necesare și că acest lucru este necesar și așa cum a spus un uh, membru al Parlamentului, uh, Uh, întrebarea cine trebuie să se ocupe de asta, țările membre sau Comisia, e bine, eu cred că la toate nivelele, la nivelurile și uh, la toate nivelurile de competență trebuie să avem această uh, chestiune în mintea noastră. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Pentru a încheia dezbaterea, am primit câteva propuneri de rezoluție în numele Comisiei FEM Dezbaterea este acum încheiată și votul va avea loc mâine. Thank you. Vă mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi, declarațiile Consiliului și Comisiei pentru o soluție politică în ce privește pirateria în largul coastei somaleze.